acest raport să uh, poată fi continuat, să nu ajungă la un final în urma acestui vot. Mulțumesc, domnule Galăr, pentru această intervenție și în felul acesta încheiem dezbaterea la acest punct. O scurtă comunicare înainte de a trece mai departe. Din partea grupului PPE, creștini democraților, aș dori să avem următoarea numire în Comisia Parlamentară, în Comisia pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală, doamna Agnès Lebrun, iar pentru Comisia de Ocupare, domnul Filip Bular. În Comisia PETI, de asemenea, domnul Filip Bular. Există obiecții? Constat că nu. În cazul acesta, aceste numiri sunt adoptate și trecem la următoarea dezbatere. Este vorba despre raportul domnului Ungureanu privind o strategie Uniunii Europene pentru Marea Neagră și pentru început îi dau cuvântul raportorului pentru patru minute. Exactly ago... Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. În urmă cu trei ani, Parlamentul Euro European a sprijinit uh, Sinergia pentru Marea Neagră. A fost un prim pas înspre o politică coerentă într-o zonă foarte sensibilă din Europa și a fost uh, un uh, pas în direcția potrivită. Pentru că Marea Neagră e acum uh, analizată și uh, toată lumea se teme de ea ca o zonă strategică în care amenințările, speranțele și ambițiile converg. Politicile noastre în această zonă pot fi dezvoltate și aprofundate, iar Parlamentul European poate juca un rol crucial uh, pentru a ne asigura că aceste politici uh, se vor contura într-o strategie cu drepturi de pline ale Uniunii, Europene. E ideea de bază a acestui raport pe care l-am redactat împreună cu prietenii mei de la Comisia AFET și cu Parlamentul European. De ce însă un nou raport cu privire la Marea Neagră și de ce o nouă strategie pentru Marea Neagră? Pentru că unii ar putea spune că Marea Neagră e o mare mică și, într-adevăr, nu e o mare ma- mare, mare. Însă, dacă uh, schimbăm uh, această strategie, dacă venim cu o strategie coerentă, marea va deveni imensă. Pentru că Marea Neagră e din ce în ce mai neagră. Într-adevăr, după aderarea Bulgariei și la Rum- a României la Uniunea Europeană, e în parte o mare internă a Uniunii Europene. Însă evoluțiile din această regiune sunt adesea greu de prezis, se acumulează tensiuni și se acumulează neînțelegeri. Și o analiză succintă a acestei regiuni ne-a dus la concluzia că provocările negative în această zonă persistă și uh, chiar sunt tot mai uh, intense, precum războiul dintre Georgia și Rusia din 2008 sau conflictele așa numite înghețate din zonă, care ne duc să ne sperăm că um, uh, uh, sau deteriorarea situației democratice din Rusia sau din Ucraina. Iată exemple negative, îngrijorătoare în legătură cu riscurile de securitate din această zonă. Apoi dacă ne uităm la rezultatele actuale ale implicării Uniunii Europene în această regiune. Aceste rezultate sunt amestecate, ca să spunem așa. Politica Uniunii Europene față de Marea Neagră Uh, nu are mecanisme de monitorizare, uh, uh, monitorizare, urmărire și evaluare. Marea Neagră nu e suficient de prezentă în dezbaterile de la Bruxelles și finanțarea Uniunii Europene în această regiune e fărâmițată și greu de obținut. Doamnă președinte, Sigur că ar trebui să ne bazăm pe rezultatele sinergiei pentru Marea Neagră, care a fost adoptată în urmă cu trei ani, însă această nouă strategie pentru Marea Neagră ar trebui să instituie o politică mai puternică cu instrumente concrete. Și aș dori să fac în acest sens două recomandări care figurează în raport. În primul rând, resurse adecvate pentru că dacă Uniunea Europeană trebuie să vrea să uh, dezvolte această regiune, trebuie să aloce resurse adecvate, atât uh, umane cât și financiare. Și aș propune crearea unei linii separate în bugetul european, care mi se pare vitală. În al doilea rând, elaborarea unui plan de acțiune al Uniunii Europene cu obiective, cu ținte, uh, care să includă și întruniri uh, sistematice la nivel ministerial între țările limitrofe. Strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagră nu ar trebui să subestimeze, dar nici să supraestimeze vreun stat din regiune. Principiul uh, includerii egale a tuturor statelor membre ar trebui să țină cont și de rolul important al Turciei și al uh, Rusiei, foarte importante între, în cooperarea regională, dar și a celorlalți parteneri regionali. În încheiere, doamnă președinte, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor foarte pozitive la versiunea finală a acestui raport și cred că cu toții suntem de acord că Parlamentul European așteaptă din partea Comisiei Europene și din partea Consiliului să transpună acest raport în fapte. O implicare strategică benefică a Uniunii Europene în uh, zona Mării Negre ar trebui să devină realitate. Mulțumesc. Mulțumesc. Are acum cuvântul numele Comisiei domnul Füle. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Mă bucur mult că regiunea Mării Negre este importantă pe ordinea de zi a Parlamentului European. Este o regiune importantă pentru Uniunea Europeană și trebuie să ne concentrăm asupra ei pe, și să nu uităm cât este de sensibilă această zonă. Doresc să-l felicit pe raportor, uh, raportorul de la AFET, domnul Traian Ungureanu, pentru excelentul raport Raportul și recomandările din acestea sunt interesante și inovante. De la ultima extindere, Marea Neagră a devenit o mare a Uniunii Europene și avem responsabilități față de această mare, așa cum o avem uh, și uh, față de alte regiuni vecine. Și trebuie să facem față acestor noi responsabilități cu hotărâre. Prin uh, politica europeană de vecinătate, am uh, inițiat deja sinergia Mării Negre, dar trebuie să admitem faptul că aplicarea acesteia s-a dovedit mult mai dificilă decât ne-am fi închipuit. Nu tot ce dorim noi uh, este primit cu entuziasm de toată lumea în regiune. Tocmai din acest motiv, Parlamentul a ales o abordare bazată pe responsabilitatea regională și pe dialog și cred că acesta este abordarea corectă pe care trebuie să o avem. Dar aceste angajamente pot fi credibile numai dacă și atunci când aduc îmbunătățiri concrete în viața oamenilor din regiune. Astfel, raportul privind dezvoltarea unei noi strategii a Uniunii Europene pentru Marea Neagră reprezintă angajamentul nostru în această regiune și față de statele membre care fac parte din această zonă. Le oferim întregul nostru sprijin pentru a face față provocărilor legate de poziția lor geografică. Înțelegem faptul că strategia pentru regiunea Mării Negre nu trebuie să fie interpretată ca fiind o uh, um, um, strategie care să înlocuiască eforturile făcute până acum, mai ales prin, prin sinergia Mării Negre. Trebuie să fie considerată ca un cadru de ghidare și finanțare a tuturor uh, acțiunilor europene în zonă. Um, strategia poate fi folosită pentru a revizui interesele noastre în regiune, inclusiv cele strategice, politice și economice și pentru a discuta cum pot fi uh, atinse mai bine aceste obiective. Parlamentul a identificat domeniile în care această strategie trebuie dezvoltată, domeniul guvernanței, securității, energiei, transportului sau mediului precum și în domeniul comerțului, dezvoltării economice și dezvoltării sociale și umane. Dezvoltarea acestei strategii poate să ne ofere și oportunitatea de a adăuga o dimensiune maritimă la activitățile din zonă. Comisia dezvoltă în momentul de față un pachet complet pentru politicile maritime, inițiative în acest domeniu, precum și în domeniul gestionării resurselor maritime și lupta împotriva pescuitului ilegal. Putem să ne bazăm pe, strate- pe experiența noastră din alte strategii, cum ar fi strategia pentru Marea Baltică sau pentru Dunăre. Strategia pentru Dunăre um, va avea puncte comune, bineînțeles, cu cea pentru Marea Neagră. Fiecare regiune de acest tip, bineînțeles, este diferită însă. Trebuie să ne asigurăm că toate strategiile europene viitoare trebuie să fie adaptate caracteristicilor lor sectoriale pentru dezvoltare economică și socială, mediu, energie, infrastructură, resurse naturale și așa mai departe. Doamnă președinte, stimați deputați, raportul privind dezvoltarea unei strategii europene pentru Marea Neagră oferă o prezentare completă a provocărilor cu care se confruntă regiunea și se va confrunta în continuare. Trebuie să creăm canale de comunicare cu partenerii din zonă pentru ca această strategie să fie implementată uh, fără probleme. Trebuie să ne consultăm cu toți actorii implicați, începând de la partenerii noștri din regiune. Încă o dată ne bucurăm că există acest raport și uh, vom folosi recomandările din acesta. Serviciile de acțiune externă și diferitele alte servicii de la Comisie vor face eforturi pentru a pregăti o strategie pentru Marea Neagră și vom, și vom coopera cu dumneavoastră și cu Consiliul pentru această strategie. Vă mulțumim, domnule comisar. Acum trei intervenții de câte un minut din partea comisilor. uh, implicate pentru aviz. Mai întâi domnul Kazak. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, stimați colegi. Aș dori să îl felicit pe domnul Ungureanu în calitate de, iar în calitate de raportor din partea Comisiei Inte, mă bucur că multe din propunerile făcute de noi au fost preluate în raport. Am bucurat că Bulgaria și România au aderat pe 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană. Marea Neagră a devenit în felul acesta de interes pentru Uniunea Europeană, conține, necesită o mai bună coordonare, inclusiv din punct de vedere economic și financiar, pentru susținerea sinergiei Mării Negre. Trebuie să ne concentrăm pe domenii de interes comun, mediu, energie, transport, infrastructură.

Doamnă președinte, domnule comisar, importanța regiunea Mării Negre pentru Uniunea Europeană, pentru transport, energie, securitate și din punct de vedere al mediului este evidentă. Și de aceea, strategia europeană pentru această regiune va avea cu siguranță un impact foarte pozitiv asupra acestei zone și asupra Uniunii Europene în general. Comisia pentru dezvoltare regională consideră că această strategie poate să aducă creștere și dezvoltare durabilă în această regiune, dar consideră de asemenea că pentru a fi foarte eficientă, aceasta trebuie să implice toate statele din regiune, indiferent că fac parte din Uniunea Europeană, fie că nu. În cadrul acestei strategii e nevoie de o coordonare a acțiunilor și cum poate să se facă această coordonare fără implicarea tuturor țărilor din zonă. Coordonarea este de asemenea necesară și cu strategia pentru zona Dunării, care va deveni o prioritate majoră a președinției maghiare. Folosirea abordării integrate și cooperarea uh, transfrontalieră trebuie promovată în toate domeniile strategiei, dar mai ales în uh, transport, energie și în domeniul mediului. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Boștinaru. Acum, uh, intervențiile numele grupurilor politice. Mai întâi, domnul Broc, două minute. Doamnă președinte, domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi, îi mulțumesc raportorului pentru o activitate excelentă care cuprinde într-o manieră foarte coerentă multe idei importante, ceea ce ne va ajuta în activitatea noastră din anii următori. Această cooperare în zona Mării Negre nu trebuie să fie contaminată în vreun fel cu Euronestul, nici cu uh, alte uh, aspecte legate de relațiile strategice cu Turcia și cu Rusia, pentru că lucrurile sunt diferite. Pe de altă parte, mi se pare extraordinar că existând grupuri atât de diferite se poate imagina totuși o politică coerentă care poate fi în interesul nostru, care poate fi în folosul statelor din zone și care poate contribui și la uh, o uh, aducere mai aproape a unor idei uh, și interese economice care până acum au fost contradictorii, au fost adverse. E bine, uh, noi trebuie să înțelegem parteneriatul nu ca fiind îndreptat împotriva cuiva, ci că lucrurile pot fi abordate și complementare. Sigur uh, că perspectiva europeană poate fi puțin diferită față de această regiune decât perspectiva Rusiei față de această regiune. Cu siguranță lucrurile sunt uh, conștientizate și la nivelul Comisiei, dar eu cred că noi putem stimula cooperarea în zona Mării Negre în interesul Uniunii Europene, dar și în interesul Turciei și în interesul Rusiei toate părți interesate de această regiune și cred că asta poate să ducă și pe plan politic și economic la stabilitatea în Europa și eu cred că vom putea colabora cu Comisia în acest sens. Mulțumesc foarte mult domnului Brock. Dau cuvântul domnului Pașcu. Două minute. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Marea Neagră e o punte înspre și dinspre Europa și ar trebui să fie văzută ca atare. Nu e un loc îndepărtat, uh, neînsemnat, care din când în când uh, vine în atenția noastră. Adevărul este că această zonă va impune priorități pe ordinea de zi, uh, așa cum a făcut-o, că e vorba de sistarea furnizării cu uh, gaze în 2006 sau 2008 sau războiului din Georgia din 2008. Totuși, în ciuda dovezilor și a uh, importanței recunoscute, această zonă încă nu a primit importanța pe care o merită din partea Uniunii Europeană. O Uniune Europeană care a fost aproape obligată să abordeze aceste chestiuni când România și Bulgaria au aderat în 2007. O analgie pentru o, o sinergie pentru uh, Marea Neagră pare că a fost uh, un document pripit, uh, făcut așa uh, rapid, pentru a, a, a acoperi aceste găuri negle pe care Uniunea Europeană trebuie să le acopere peste noapte. Problema e că nu s-a întâmplat uh, nimic concret de la prima inițiativă de revizuire din 2008 și nu am făcut progrese în implementare, așa cum s-a spus în raport. Și e destul de elocvent acest fapt. Din punctul meu de vedere există două motive. În primul rând există o nedorință și o lipsă de interes uh, din partea unor state membre de a aborda această zonă în mod decisiv. Acum, cu resurse financiare mai mică, există o dorință de a face și mai puțină decât înainte. Apoi, uh, prezumția inițială pe care s-a bazat uh, strategia la început, respectiv că această zonă ar trebui să devină o regiune care să primească uh, sprijin, inclusiv financiar, financiar din partea Uniunii Europene, uh, e uh, adevărul că această zonă arată complet diferit uh, de acum 20 de ani. Dacă ne așteptăm ca această zonă atât de diferită, atât de specifică, să primească o altă față într-un timp atât de scurs, ori e lipsit de realism, ori e rău intenționat. Deci, poate ar fi bine cu ocazia parteneriatului estic să abordăm și această zonă și lucrurile s-ar îmbunătăți. Mulțumesc, domnul Pașcu. Are cuvântul domnul Weigel un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Raportul colegului Ungureanu este un raport excelent, doresc să-i mulțumesc ne, ni se atrage din nou atenția asupra acestei regiuni importante din punct de vedere, care este o răscruce de drumuri uh, ale culturilor, religiilor, civilizațiilor, dar este și foarte important din punct de vedere economic, al resurselor naturale și așa mai departe. Bineînțeles, situația uh, s-a schimbat în regiune având în vedere că avem trei state membre a Uniunii Europene din această regiune. Regiunea Mării Negre este foarte, important, foarte importantă pentru noi, având în vedere popul, uh, poziția sa geostrategică, care reprezintă valoare adăugată, dar și riscuri importante din punctul de vedere al securității. Aș dori să subliniez securitatea energetică în acest uh, context și asigurarea um, furnizării cu energie în mod durabil. Putem avea un impact asupra soluționării problemelor încă nerezolvate în regiune și în um, dezvoltarea unor relații de parteneriat cu țările din regiune, cu implicarea și cooperarea tuturor statelor europene, precum și a altor organizații și rețele din această regiune. Am dorit de asemenea să menționăm uh, organizațiile societății civile pe care nu trebuie să le uităm. Nu avem nevoie de noi instituții pentru a face acest lucru. Va trebui să asigurăm o finanțare regulată și mai multă implicare politică. Domnule comisar, cred că veți putea folosi acest raport pentru dezvoltarea strategiei dumneavoastră. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Werner Schulz. Doamnă președintă, domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi, pentru a transforma zona Mării Negre într-un spațiu de stabilitate, siguranță, democrație, bunăstare, pentru a valorifica aceste șanse, este nevoie de o strategie unitară. Documentul urmărește această strategie și de aceea se bucură de sprijinul grupului nostru politic. Iar în ce privește tratarea uh, conflictelor încă nerezolvate în regiune, colaborarea în acest domeniu, sprijinirea proiectelor people to people, și stimularea micilor proiecte în cadrul uh, micii cooperări transfrontaliere. Uh, am avut sugestii care au fost preluate. Ne dorim de asemenea proiecte în valorificarea energi- eficienței energetice și crearea unor rețele academice. Mie mi se pare că în domeniul uh, ener- infrastructurii energetice în regiune, vezi, Nabucco și South Stream nu sunt prevăzute din aici anumite elemente. De asemenea, uh, s-a uh, respins propunerea de înființare a unor uh, platforme de exploatare petrolieră în Marea Neagră și eu cred că ar trebui să se respecte dorința de a renunța la ele având în vedere catastrofa din Mexic. Domnul Coval acum pentru un minut. Państwo, Panie Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, domnule comisar, documentul care a fost întocmit de către domnul Ungurean merită sprijinul nostru. Deci, în numele grupului meu, aș dori să-mi exprim sprijinul pentru acest raport. Aș dori să subliniez faptul că strategia pentru Marea Neagră ar trebui să fie regândită, pentru că unele idei, idei foarte bune, nu au fost neapărat transpuse în faptă. Și de aceea cred că Uh, principala misiune pentru comisarul Füle ar trebui să uh, încearcă să ierarhizeze prioritățile din această regiune din uh, Europa, să arate cât de importanță este pentru politica noastră de vecinătate. Și astfel s-ar garanta Uh, un grad de stabilitate, mai ales în domeniul aprovizionării cu energie în această, în această regiune. Și astfel am putea sprijini și Georgia în reformele sale pe calea democrației. Deci ar trebui să ierarhizăm toate inițiativele din această parte în regiune pentru ca ele să devină uh, eficiente. Mulțumesc, domnul Campbell Panerman, acum are cuvântul un minut. Madam President, in discussing Doamnă președinte, atunci când discutăm despre zona Mării Negre, îmi vine un cuvânt în minte și anume atenție. Trebuie să fim foarte atenți aici. Zona Mării Negre este foarte aproape de Rusia, care are interese majore în Crimea, uh, unde a salutat războiul din Crimea. Am văzut ce s-a întâmplat în Georgia. Dacă Georgia ar fi făcut parte din NATO, consecințele ar fi putut să fie un dezastru. Sprijin uh, independența Georgiei, dar cred că nu are rost uh, să ne înfruntăm, să, um, să intrăm în confruntare cu Rusia în, uh, pe propriul ei teren. Turcia are doar 4% din teritoriu în Europa. De aceea nu trebuie să facă parte din Uniunea Europeană. Există pericole majore uh, dacă continuăm uh, să cooperăm uh, cu Turcia, să-i spunem că va adera la Uniune. Extremiștii islamici ar fi foarte dezamăgiți. Mulțumim, domnule Campbell. Are cuvântul acum domnul Stoianov. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mă alătur și eu opiniilor exprimate în uh, cadrul acestei întâlniri și să adresez felicitări raportorului pentru munca desfășurată. Încă din antichitate, această Regiunea a jucat un rol important economic și politic pentru Europa și Marea Neagră continuă să aibă această importanță și astăzi. Tocmai de aceea este important ca această strategie a sinergiei Mării Negre să fie transpusă în practică. Recent am mai avut o dezbatere pe această temă și aș vrea să spun ceva ce au uh, susținut socialiștii Vreau să susțin propunerea de a stabili o linie bugetară separată pentru această strategie și invit Comisia Europeană să treacă la acțiune, să uh, ne susțină pentru a transpune în fapt ceea ce noi susținem astăzi în Parlament. Mulțumesc! Domnul Winkler pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule comisar, stimați colegi. Aș dori să-l felicit în primul rând pentru domnul Lungureanu, pentru raportul său, pentru inițiativa sa uh, în legătură cu acest raport și salut uh, și uh, faptul că antervorbitorii mei au susținut acest raport, s-au angajat să promoveze o nouă viziune europeană pentru regiunea Mării Negre. Marea Neagră a devenit în parte o mare internă a Uniunii Europene. Importanța sa geostrategică nu poate să fie neglijată, având în vedere stabilitatea regională, procesul de democratizare, securitatea energetică, chestiunile economice și comerciale subiacente. De aceea, consider că noi, Uniunea Europeană, ar trebui să încercăm să tragem uh, maximum de, de potențial în legătură cu Marea Neagră și nu alți parteneri. În acest sens, Uniunea Europeană ar trebui să se bazeze bazeze mai mult pe statele membre care uh, se află în regiune și ar trebui să dea dovadă de mai mult dinamism, leadership și viziune, fără a intra în detalii. Fără a mă referi la procesul de extindere, aș dori să lansez un apel uh, în atenția tuturor uh, scepticilor în ce privește Marea Neagră. Orice încetinire a procesului ar aduce un regres în procesul democratic din zonă. Uh, Miza e uh, instabilitatea sau declanșarea unei instabilități pe termen mediu și lung care ar fi greu de gestionat sau de controlat mai târziu de către Uniunea Europeană. În concluzie, stimați colegi, Uniunea Europeană are nevoie de această mare internă, avem nevoie de o strategie integrată pentru această regiune și strategia pentru Marea Neagră ar trebui să fie întocmită de către Comisia Europeană, ținând cont de recomandările din raportul nostru. Iar Parlamentul European ar trebui să sprijine cât mai vastă această strategie. Mulțumesc, domnule Winkler. Are cuvântul doamna Copa. Un minut și jumătate. Stimată doamnă președinte, discutăm despre un raport foarte important astăzi. Este o regiune în care avem interese majore în Uniunea Europeană, regiunea Mării Negre. Deci este în interesul nostru al tuturor ca aceasta să devină o zonă uh, a păcii, stabilității și a democrației. De ceva vreme deja discutăm despre o politică pentru Marea Neagră, dar rezultatele acesteia trebuie să fie îmbunătățite. Trebuie uh, să ne asigurăm că toți actorii interesanți vor, interesați vor fi implicați, toate țările din această regiune și că uh, planul nostru va putea face parte din uh, politica europeană de vecinătate și stabilitatea și în uh, zona Mării Negre este crucială pentru interesele Uniunii. De aceea trebuie uh, să facem eforturi uh, pentru a preveni conflictele și a promova pacea, responsabilitatea care trebuie să fie comună a statelor din regiune. Să nu uităm implicațiile transfrontaliere pentru Uniunea Europeană, de aceea trebuie să ne asigurăm că statul de drept uh, guvernează relațiile comerciale și transporturile în această regiune. Trebuie să putem permite acestei zone să se modernizeze. Deci, doamnă președinte, prin politicile noastre putem să apropiem aceste țări și mai mult de Europa. Are cuvântul acum doamna Vălean. Mersi, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domnule comisar Fiule, stimați colegi, începând din 2007, importanța regiunii Mării Negre a devenit mai importantă, dar uh, impactul acestei importanțe nu se prea vede, pentru că nu există proiecte concrete, nu există rezultate concrete. Este nevoie de un plan de acțiune realist, sănătos din punct de vedere financiar, cu repere bine stabilite și o cooperare inclusiv în cadrul parteneriatului estic este nevoie de un parteneriat în domeniul transporturilor, dar și un parteneriat în ce privește protecția mediului înconjurător, pentru că doar așa, bazându-ne pe multe proiecte specifice, putem crește importanța Mării Negre în regiune. Să nu avem o abordare fragmentată nici în ce înseamnă finanțarea. Trebuie să existe transparență în domeniul finanțării și programul de cooperare în zona neagră să fie instrument instrumentul financiar pentru a stimula cooperarea. Este nevoie de bani care să fie investiți în această regiune pentru a promova cooperarea. Mulțumesc, domnul Vlasac, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor. Lenta implementare a acestor proiecte, lipsa unor planuri de acțiune și a rapoartelor de evaluare, uh, neorganizarea unor uh, reuniuni la nivel înalt și riscurile care planează asupra parteneriatului estic, ca și alte probleme, demonstrează faptul că decizia de a pune răspunderea totală în mâinile statelor membre nu a fost bună. Comisia Europeană ar trebui să joace un rol mai bun ca facilitator, ca mediator pentru această strategie pentru Marea Neagră. De asemenea, consider uh, că această strategie, ca alte strategii macroregionale, ar trebui să fie finanțată corect, dar din punct de vedere uh, instituțional, dar și bugetar, ar trebui să fie neutră. Nu ar trebui să creăm noi instituții sau să întocmim noi uh, texte legislative, să alocăm fonduri suplimentare. Nu avem nevoie de linii bugetare suplimentare, nu avem nevoie de noi instituții. Trebuie să ne axăm pe, pro- pe, pe procesele specifice care sunt foarte importante. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Cumuțacos. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, este important să subliniem faptul că această regiune a Mării Negre are importanță strategică pentru Uniunea Europeană. Marea Neagră a devenit o mare a Uniunii Europene după intrarea Bulgariei și României în Uniune. Trebuie să promovăm stabilitatea și democrația în zonă, în interesul Uniunii și a țărilor din regiune. Am inițiat o politică în 2007 pentru această regiune și până acum s-au făcut anumite progrese S-au înregistrat succese în anumite domenii, dar, din păcate, s-au înregistrat și întârzieri și perioade de inactivitate și chiar eșecuri. În 2008, de exemplu, nu a avut loc nicio întâlnire ministerială pentru a discuta această politică. Deci, politica nu și-a atins obiectivele ambițioase pe care am stabilit pentru acesta și nu avem de ales decât să ne consolidăm politica uh, și să o finanțăm cu mai multe fonduri pentru a ne asigura că ea va fi aplicată. În raport se cere o strategie integrată a Uniunii Europene pentru Marea Neagră cu propria sa linie bugetară pentru a, spri- a o sprijini și cred că uh, membrii Comisiei pentru Turism și Transporturi sprijină această idee. Trebuie să ne asigurăm că aspectele legate de transport vor face parte din această politică europeană pentru Marea Neagră. Trebuie să putem contribui la dezvoltarea zonei. Această dezvoltare trebuie să înceapă acum dar extinderea e altceva și trebuie să ne gândim bine la ea. Are cuvântul domnul Kirilov. Doamnă președintă, prin accesul la Uniunea Europeană a Bulgariei și României, zona Mării Negre a devenit o regiune europeană și de fapt are și o funcție de punte spre zona caspică are o importanță geopolitică și economică crescândă pentru Uniunea Europeană, inclusiv pentru sectorul energetic și pentru stabilitatea în această regiune. Uniunea Europeană trebuie să găsească soluții durabile pentru stingerea conflictelor din această regiune. Pentru că nu doar uh, statele vecine sunt interesate pentru promovarea relațiilor bilaterale, ci este nevoie de proiecte uh, de cooperare europene, iar conflictele înghețate din acest punct de vedere trebuie să dispară. Este de interes pragmatic pentru uh, statele din zonă să existe o siguranță maritimă. Din păcate, uh, au existat în zona Mării Negre în ultima vreme uh, probleme inclusiv ecologice, s-au pierdut vieți umane în această regiune este nevoie de o politică maritimă integrată europeană în zonă. Așteptăm raportul și colegului nostru privind politicile oficiale în zona Mării Negre ar putea să constituie o bună bază pentru cooperarea multilaterală în regiune. Sprijinul Uniunii Europene pentru proiecte în derulare în zonă um, autostrăzi, eh, transportul, infrastructura, legăturile dintre porturile Mării Negre eh, sunt importante. Mulțumesc raportorului pentru o contribuție excelentă în dezvoltarea acestor proiecte. Mulțumesc, domnul Simie, cu un minut. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Când vorbim de regiunea Mării Negre, trebuie să recunoaștem că nu mai există nici uh, un loc, o zonă atât de aproape de Uniunea Europeană în care să existe conflicte de interese atât de divergente. Nu cred că ar trebui să le spunem cetățenilor că noi suntem cei care putem să soluționăm aceste conflicte. Noi nu facem aici uh, o listă de cadouri de Crăciun. Nu putem rezolva problemele cu Rusia, uh, problemele energiei. Nu putem să soluționăm conflictele regionale, ceea ce însă nu înseamnă că trebuie să depunem armele. Dacă tot vorbim de sinergie în zona Mării Negre, ea poate aduce o valoare adăugată și aș dori să întreb de ce Parlamentul European nu cooperează și cu alte organizații regionale, precum adunarea parlamentară a Organizației de Cooperare Economică de la Marea Neagră pentru că ei își doresc să coopereze cu noi, însă se pare că noi suntem prea importanți pentru a răspunde de acestei cooperări. Aș dori să ne axăm și pe aceasta. Domnul Cutaș are acum cuvântul. Că, doamna președinte

Mulțumim. Acum trecem la procedura spontană de luare a cuvântului. Trebuie să aleg câțiva vorbitori pentru că nu pot să dau cuvântul tuturor. Are mai întâi cuvântul doamna Savela. Un minut. Mulțumesc. Este important pentru siguranța energetică a Uniunii Europene să, să sprijinim această regiune. Doamnă președinte, domnule comisar, există această problemă legată de conducta Nabucco. De ea depinde o mare parte a siguranței energetice în această regiune. Dar în ce privește furnizorii pentru această conductă. Există încă o mare nesiguranță. Ieri președintele Comisiei, domnul Barroso, a spus că a vizitat Azerbaijanul și în regiunea vecină și că vizita s-a desfășurat bine. Ce înseamnă asta? Pentru că la un moment dat trebuie să stabilim și o limită în timp, să știm până în acel moment proiectul Nabucco trebuie să se realizeze pentru a nu irosi banii, pentru a vedea ce putem face în acest context. Deci subiectul Nabucco mi se pare unul dintre cei mai importanți privind uh, securitatea energetică a Europei. Un subiect foarte important în legătură cu care trebuie să existe claritate. Va exista un furnizor sau nu? Mulțumesc! Un minut acum. Domnul Luhan

de colegi, estimați colegi, în calitate de eurodeputat maghiar, vreau și eu să spun ceva. Pentru că uh, sub președinția maghiară se vor derula o serie întreagă de proiecte care sunt legate de această strategie. Există un plan de dezvoltare regională Există strategia dunăreană care nu poate fi credibilă decât dacă suntem deschiși și față de alte strategii dedicate acestei regiuni. În al doilea rând, securitatea energetică joacă un rol foarte important dacă ne dorim uh, să stabilizăm și să existe pace în această regiune, atunci este foarte important să facem pași concreți în domeniul securității energetice. Așa cum s-a spus și ieri, securitatea energetică va fi o prioritate a președinției maghiare și va fi în interesul nostru al tuturor ca ea să se realizeze. Domnul Van Nistelrooy, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Marea Neagră e aproape de noi, face cu adevărat parte din Europa și din punctul de vedere al energiei, având în vedere că sunt, uh, mă, mă ocup uh, la Comisia pentru Energie uh, de acest aspect, avem nevoie de cooperare Um, am vorbit despre investițiile în proiectul Nabucco, dar avem nevoie de mai bună cooperare în relațiile noastre cu vecinii pentru a avea rezultate, pentru a putea um, ca această magistrală a energiei să funcționeze. Diversificarea surselor de energie este, după părerea mea, un aspect care trebuie să fie integrat uh,

Doamnă președintă, stimați membrii Parlamentului, doar trei observații în acest moment. Am spus de la bun început că apreciez acest raport pentru regiunea Mării Negre și uh, salut și uh, importanța care are ieșit din dezbaterea noastră a acestei regiuni și uh, Serviciul de Acțiune externă cunoaște importanța acestei regiuni și Comisia de asemenea. Și aș mai spune că mă bucur de cooperarea cu Parlamentul pentru strategia Mării Negre. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule comisar. Și pentru a încheia, dau cuvântul raportorului pe care vă propun să-l ascultăm. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt norocos, o să fiu succint, uh, nu doar din cauza uh, zgomotului din uh, sală, ci și pentru că am fost uh, sprijinit, uh, vorbind așa uh, schematic, de ambele părți ale Parlamentului European. În intervenția sa extraordinară, domnul Brock a spus că raportul pe care ne pregătim să-l votăm astăzi e un exemplu foarte bun de cooperare transpartinică în Parlamentul European. Aș dori să mulțumesc mai ales domnului Pașcu, care a a fost un, uh, un uh, sprijin um, cinstit și foarte activ al acestui raport. Nu o să mai dau și alte nume, ar fi uh, nedrept, pentru că fiecare a avut de spus ceva important în legătură cu acest uh, raport în legătură cu unicitatea acestei zone a Mării Negre, în legătură cu vulnerabilitatea sa, dar și nevoia de a uh, fi prudenți când uh, gândim politici pentru această zonă Bineînțeles, au făcut uh, observații foarte importante în legătură cu uh, proiectul Nabucco de importanță paneuropeană. Aș dori să mulțumesc și domnului comisar Füle pentru observațiile sale și mai ales pentru faptul că a menționat uh, dimensiunea maritimă pe care Comisia o pregătește în prezent și, bineînțeles, și pentru că a făcut legătura necesară între strategia pentru Marea Neagră și strategia pentru Dunăre. Mulțumesc, uh, doamnă președinte! Mulțumim, uh, domnule raportor, pentru curajul de care a dat uh, cuvântul. Ați luat cuvântul în această zonzoială și peste un minut au loc voturile.